Ok, Hanu, there's a place for you. <laughs> so, guten Morgen. Bună dimineața. clar deschisă această ultimă reuniune a acestei comisii pe durata acestui mandat. Pornesc de la premisa că sunteți cu toții cel puțin un pic uh, triști sunteți de acord cu ordinea de zi? La punctul 7 nu mai avem nevoie, nu mai avem nevoie uh, de reuniunea coordonatorilor, deci acest punct uh, nu mai e pe ordinea de zi. Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi, aprobarea procesului verbal al ultimii reuniuni, ca de obicei, din 18 martie. Dacă nu uh, declarați în timpul reuniunii că aveți obiecții, se consideră adoptat nu avem uh, astăzi bulgară, cehă și slovenă la, ca interpretare. În documentele dumneavoastră veți găsi um, inform, o informație despre vizita noastră la Riga. Nu pot decât să vă recomand să mergeți uh, la Riga dacă aveți o, uh, ocazia. Este capitală culturală europeană, este um, o, un oraș uh, încântător și care cântă. Um, este un oraș plin de uh, muzică, uh, un oraș plin de art nouveau, nu știam asta. Dacă aveți ocazia, mergeți în aceste orașe și în aceste țări și uh, vă asigur că cei din aceste state se bucură când uh, vin oameni de la Uniunea Europeană pentru că Um, dinspre est vin, vin, alt, vin alt tip de presiune. Trecem la punctul 4. Este vorba de restituirea bunurilor culturale care au părăsit ilegal teritoriul unui stat membru. Este vorba de faptul că uh, avem o directivă mai veche care trebuie să fie uh, renoită reformată și doamna Vergia a fost atât de amabilă încât să preia postul de raportor pentru acest uh, document. Nu a fost ușor pentru că a fost nevoie de expertiză juridică și, uh, drept urmare, îi mulțumesc pentru că a preluat această sarcină. Doamna Vergia, dacă doriți să spuneți ceva, aveți cuvântul. Bon, je vais surtout dire un, un, un grand merci Vreau mai întâi să adresez mulțumiri tuturor celor care au lucrat la acest dosar, care era foarte tehnic și deosebit de complicat din punct de vedere juridic. Cred că este o muncă excelentă și vreau să vă mulțumesc, doamnă președinte, pentru felul în care dumneavoastră v-ați implicat în acest dosar. Deci, încă o dată, mulțumiri din suflet Cred că Parlamentul European uh, s-a descurcat foarte bine în această aventură juridică dificilă. Mulțumesc. Mulțumim, doamna Vergea. Mai dorește altcineva să ia cuvântul? Nu? Primul. Trecem atunci la vot. Avem vot uh, unic. Și am să vă rog să votați. a deschis votul. The vote is closed. No? So sorry? Yeah? Ok. S-a, închi- închis votul. It's not closed. Nu s-a închis încă votul. Îl redeschis. Îl redeschid astfel încât uh, doamna Paleadeli să poată și a vota pentru ultima dată. The vote is closed. Yeah, was is. S-a închis votul. Latin. Santiago, ați votat? aflați dacă ați votat. Au votat 14 persoane, 13 pentru, o persoană împotrivă. Cred că nu funcționează consola de vot. Nu se poate. Un singur vot și totul merge pe dos. Nu se poate așa ceva. Încă o dată. Da- Și acum nu mai merge. Deci, numai de dragul lui Santiago, pentru că dorea să se simtă important astăzi. Redeschidem votul. E în regulă? Foarte bine. 14 la 1. Felicitări doamnei Verja. A fost o muncă dificilă. Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi. Este vorba de capitalele europene ale culturii. Mă bucur că nu, ați, nu a trebuit să fie toată lumea prezentă la trialog, pentru că a fost uh, o întreprindere complicată. Uh, Consiliul a fost, cum se spune în franceză, tetu, încăpățânat și uh, nu a vrut nici cum să spunem că uh, Eh, capitalele europene ale culturii au nevoie de dimensiune europeană. Nu înțeleg. Dacă vrem capitale europene ale culturii și Consiliul vrea să elimine dimensiunea europeană, mă întreb pe ce planetă sau pe ce stea trăiește Consiliul acesta. Este vorba de exact această dimensiune europeană. Ne-am luptat îndelung pentru asta și am reușit. În plus, ne-am asigurat că această procedură complicată să fie puțin simplificată Vedeți întotdeauna când s-a numit o capitală culturală europeană, Comisia și experții au comunicat această decizie Comisiei, Comisia ne-a comunicat-o nouă și Consiliului, noi trebuia să discutăm despre asta, să votăm, nu puteam să spunem decât da. Cine ar fi avut uh, curajul să voteze nu uh, și să nege poziția unui uh, panel de experți? Noi am spus da, Consiliul a spus da și să totul s-a întors și s-a anunțat oficial. O procedură de șase luni pentru nimic. Așadar, în calitate de Parlament, noi ne-am bucurat să putem spune Comisiei că vrem să schimbăm asta. După ce pane, uh, grupul de experți uh, ia decizia, Comisia ar trebui numai să uh, o comunice. Consiliul nu a fost de acord. De trei ori a trebuit să ne întâlnim, să, reun- să negociem numai acest lucru. Și Consiliul a spus că Consiliul dă bani, Consiliul trebuie să comunice. Dar noi am spus <laughs> nu, Consiliul nu dă nimic. Bugetul este adoptat de Parlament împreună cu Consiliul, dar banii care sunt în buget vin din bugetul comun. Și dacă e cineva care are un cuvânt de spus, uh, Uh, statul respectiv în care, are, în care va fi capitala uh, poate să anunțe asta. Și am obținut ce ne-am dorit, uh, și, dar a trebuit să ne luptăm foarte mult timp pentru asta. Uneori mă bucur că cetățenii nu pot să vadă cât de greu merg lucrurile pe alocuri. Dar am reușit. Am avut și o mică problemă, nu au dorit uh, să se prevadă ideea de uh, dezvoltare urbană. Și noi am spus întotdeauna că dacă avem o capitală culturală, trebuie să ne asigurăm că activitățile în această perioadă trebuie să aibă ceva de a face și cu uh, dezvoltarea urbană, cu incluziunea uh, și cu activități care merg în acest sens. Și am obținut și asta. Am obținut tot ce am uh, vrut, a durat ceva până când Consiliul să uh, înțeleagă că nu vom ceda, trei președinții, dar până la urmă totul a ieșit, cu, a ieșit bine. Um, deci putem trece la vot. Mai dorește cineva să intervină pe acest subiect? Atunci, dacă nu, deschid votul. Ich schließe. Închid votul. 15 la 0 la 0. Se adoptă. Felicitări. Cine s-a ocupat? Ah, Ivan, ok. Felicitări lui Ivan. Mulțumesc pentru munca depusă. Suntem aproape la final. Putem la punctul 6 de pe ordinea de zi uh, să trecem și anume chestiunile diverse. Pot să vă comunic că în ultimul timp am discutat uh, etichetarea de uh, patrimoniu european sub doamna Paliadeli s-a introdus și uh, marți uh, comisia a propus acest uh, logo-ul pentru, această mar- pentru acest marcaj. Este uh, o localitate în apropiere de Viena, Cartanum se numește, uh, ruine romane uh, care, a, care au fost uh, amenajate cu foarte multe elemente educative. Apoi uh, la Haga, uh, Casa uh, Tribunalului Internațional, Palatul Păcii, care are o istorie îndelungată, care apoi a dus la crearea Tribunalului Internațional și apoi la Haga o, un lagăr de concentrare nazist iar ei au acolo foarte multe activități educative, foarte multe clase uh, de elevi uh, vin uh, să viziteze locul. Am avut un reprezentant la fața locului. Nu mai știu care a fost al treilea ele, care a fost al treilea monument sau al treilea loc. Nu Riga, Tallinn. La Tallinn este un muzeu minunat Um, Muzeul uh, Gildelor au, cu foarte mult efort și cu foarte multă tehnică europeană au uh, reușit uh, să facă în așa fel încât oamenii să poată afla istoria până în evul mediu acestor gilde și pentru prima dată au toate aceste uh, muzee, acest marcaj patrimoniu european. Și toate acestea vor aminti oamenilor că avem o istorie comună care a dus până la urmă la uh, Uniunea Europeană. Vă amintesc că uh, biroul Parlamentului săptămâna trecută a decis să mă numească coordonatoare pentru premiul Lux. Și asta din uh, simplul motiv că acest premiu s-ar putea să dispară dacă nu se ocupă cineva de el. Și înainte să fiu uh, președintă, acest premiu nu juca un rol uh, în această comisie pentru că venea de la uh, Departamentul de Comunicare. Uh, am fost întrebată dacă vreau să mă ocup de această coordonatare, pot să vă asigur că o fac în mod voluntar. Uh, dar vreau să mă ocup de asta pentru că um, premiul Lux uh, și tot ce ține de el să poată fi transmis uh, mai departe către următorul mandat. M-am bucurat să pot face asta, deci cu siguranță ne vom revedea din când în când. Pentru că cred că împreună trebuie să lucrăm la asta. Pentru că este ultima reuniune, doresc să mulțumesc tuturor celor care în ultimii cinci ani au lucrat alături de noi. În primul rând, aș dori să mulțumesc din inimă secretariatului, tuturor doamnelor care, l-au, care au fost în jurul lui uh, Steven. Cred că uh, mulți bărbați și-ar dori să lucreze așa. Întotdeauna am fost foarte recunoscător pentru colaborare. Colaborarea a fost de înaltă calitate la toate nivelurile și doresc să subliniez acest lucru. Sper că în toate comisiile e la fel, dar aici pot să vă spun că uh, am remarcat acest lucru. Uh, lucrurile au decurs foarte bine. Aș dori să mulțumesc tuturor membrilor și președintelui acestui secretariat. vă urez tuturor să aveți um, colegi buni, o președintă sau un președinte bun și probabil și un șef nou la secretariat, pentru că mobilitatea uh, este aici pentru a ne asigura că nimeni nu rămâne blocat în post. Dar nu știm cum uh, vor arăta lucrurile. Doresc să mulțumesc și colegilor. Unii... Sunt câțiva colegi aici, uh, unii nu, pot, nu au putut fi prezenți pentru că sunt deja în campanie electorală. Le mulțumesc tuturor. Această comisie este una, cum nu prea sunt în Parlament, suntem o comisie care se ocupă de subiecte care nu sunt atât de controversate. Ei bine, poate uneori uh, există unele controverse. Uh, doamna Vergea și doamna Benarabatu, uh, știu, la Erasmus Plus am mai avut câte o problemă din când în când, dar Ehm, suntem o comisie care se interesează de cultură, de educație, de viitorul copiilor noștri și de viitorul viitoarelor generații. Deci am colaborat bine și nu am avut aceste ehm, probleme pe care le au de multe ori ehm, comisiile pentru că se ocupă de subiecte cu încărcătură puternică ideologică. Am colaborat bine, consider, și doresc să vă mulțumesc pentru colegialitate Cred că cooperarea uneori a fost amuzantă, ne-a făcut plăcere, ne-a adus bucurie și multele delegații pe care le-am făcut ne-au uh, adus mai aproape unii de alții. Da, în orice caz, sper că uh, unele prietenii se vor menține de-a lungul timpului. Prieteniile politice sunt mai greu de întreținut întotdeauna dar cred că vom reuși, pentru că mulți dintre noi am vorbit unii cu alții și despre subiecte ce nu țineau neapărat de această comisie. Doresc să vă amintesc și de faptul că am pierdut un coleg, un coleg prețios. Mă, mă gândesc la Lothar Bischi. Știu că l-am apreciat uh, cu toții și doream numai să vă amintesc de el în această ultimă zi. Nu îmi cade foarte, nu mi este foarte ușor să fac ceremonie de, um, de rămas bun, dar doream să vă spun tuturor mulțumesc uh, și sper că uh, veți colabora bine și dumneavoastră și că mă veți uh, susține la, premi- la premiul Lux. Doamna Camerevert, mulțumesc! Da, sunt puțin emoționată. Este ultima reuniune și aș dori, cred în numele tuturor colegilor, să îi mulțumesc președintei noastre mai ales. Noi toți care ne vom uh, întoarce, cred că uh, vom duce dorul uh, modului în care ai prezidat această reuniune. Întotdeauna uh, lucrurile au fost foarte stricte. Cred că este singura reuniune în Parlament care începe la timp, dar în același timp uh, ai fost uh, foarte deschisă, nu te-ai mm, abținut să spui colegilor ce credeai, nici colegilor, de fapt, nici reprezentanților comisiei și cred că o să ne lipsească deschiderea și sinceritatea ta. Cred că merită aplauze munca pe care ai depus-o în ultimii patru ani, dar și în anii dinainte. Mulțumesc! Eh, Santiago, dan Pieta. Santiago. Hano și apoi Santiago. I also... Mulțumesc. Voi vorbi în finlandeză, dacă poți. Say. All. Oh. Îmi păi, e mai ușor să mă exprim în finlandeză. Very short as you know. I'm always very short. Niin, arvoisa puheenjohtaja, haluan kiittää omasta ja alderyhmän puolesta. Näistä vuosista on ollut ilo tehdä yhteistyötä kanssasi. Olet henkilö, jolla on vahva osaaminen tähän. Numele Alde, nume propriu, aș dori să vă mulțumesc sunteți uh, o persoană cu competențe puternice și s-a văzut acest lucru în comisie și în modul în care ați uh, uh, condus și ați prezidat reuniunile. Ne veți lipsi, dar cred că ne vom și revenea, ne vom și revedea în viitor cu premiul Lux sau în alte situații. Îmi place să cred asta pentru că dacă nu, ar fi prea trist. Iată. Dragă Doris, Trebuie să-ți spun că ești o persoană într-adevăr excepțională, știi asta. Îmi place, îmi place de tine și nu sunt sigurul care te admiră aici, cred. Chiar că ne va fi doar de tine și îți urez numai bine pe viitor. Mulțumesc foarte mult, Doris. În primul rând, Marcos Curia, coordonatorul nostru, ar fi vrut să fie aici, să-ți aducă toate mulțumirile. Din păcate are o pneumonie, nu-i prea gravă, însă e bolnav, deci nu a putut să vină și de aceea astăzi nu, nu este cu noi. Deci cu toții îi, uh, îi dorim o însănătoșire gravnică. Eu unul trebuie să spun că atunci când am venit aici în Parlamentul European, unii mi-au atras atenția, ai grijă, Doris Pac, aia e foarte autoritară. Uh, Însă e drept că ai niște calități în ceea ce vește autoritatea, însă în primul rând ai o inimă foarte mare. Și pentru mine asta contează cel mai mult. E unul personal și cred că cu toții ne-am simțit aici protejați, ocrotiți de tine, apărați în orice clipă. Și, de asemenea, cred că ai apărat interesele comisiei noastre în mod excelent. Mă gândesc la, comisia, la mm, biroul președinților, mă gândesc la Comisia Europeană și asta este foarte important. Și cred că toți colegii de aici sunt de acord cu faptul că ai fost o mare președinte, o mare prietenă și ne vom aminti cu mult drag de tine pe viitor. Boris. Groaznic. Domnule Boris. Ja również tym razem w imieniu polskich... Mulțumesc. Aș vrea ca și eu, în numele deputaților polonezi, Marek, Migalski, printre alții, deci aș vrea să-ți mulțumesc. Mi-aduc aminte de călătoria noastră la Wroclaw, când a avut loc acolo Congresul European de Cultură. A fost prima oară când s-a organizat acel eveniment magic. Îmi aduc aminte de, de acele momente. Și mi-aduc aminte de asemenea când ne pregăteam pentru președinția poloneză, patru miniștri polonezi au venit să-și prezinte planurile și m-au întrebat dacă oare vor fi în stare să-i țină piept uh, lui Doris Pac, deoarece știau cu toții cât, uh, câtă carism aveai, uh, cum ești. Eu le-am spus, nu vă îngrijorați, e o persoană foarte deschisă, însă trebuie să veniți cu temele bine făcute la reuniunea cu, cu noi. Deci munca noastră a fost excelentă sub, uh, sub conducerea ta, dragă Doris, eu îți urez numai bine și eu sper ca și cel care mă va înlocui pe mine să aibă aceeași experiență plăcută pe care am avut-o și eu. Mulțumesc, Doris. Vous n'allez pas m'enlever le plaisir de vous remercier, Madame Pack. Nu o să mă lipsiți de plăcerea de a vă adresa mulțumiri, doamnă Pac. N-am să repet tot ceea ce a fost spus deja, dar dincolo de divergențele noastre de opinie politică, eu am apreciat în mod deosebit și cred că este și cazul celorlalți felul dumneavoastră de a fi. Vă mulțumesc că l-ați omageat pe Omar Bischi. Știu că era complicele dumneavoastră pe plan intelectual și mă bucur că l-ați menționat. O să ne fie dor de dumneavoastră, dar sunt încântată de faptul că Biroul Parlamentului European v-a încredințat această misiune. Este foarte important să existe o continuitate pentru premiul Lux. La începutul săptămânii am fost la o, o întâlnire a Biroului de Informare a Parlamentului European de la Paris și regret că nu reușim să facem mai multă reclamă acestui premiu, deoarece este o foarte bună ocazie de a lansa dezbateri în toate limbile cu concetățenii noștri. Și este foarte bine faptul că biroul Parlamentului s-a gândit să vă încredințeze această misiune care vi se potrivește foarte bine. Vă mulțumesc. The president of outgoing president of președintele Comisiei IMCO, care înlocuiește pe EMA. Da, este pentru mine o mare onoare să mă aflu aici la ultima întâlnire prezidată de tine, Doris. Eu mi-am prezidat ultima întâlnire luni. Așa s-a întâmplat cu calendarul Parlamentului, dar vreau să spun în numele EMEI și a tuturor colegilor de la grupul ECR să-ți adresez mulțumiri pentru felul în care ai condus această uh, comisie. Tu și cu mine ne cunoaștem de când am venit eu la Parlament în urmă cu 15 ani și poate că pot să spun că eu uh, am uh, o experiență, ca să zic așa, în comun cu tine și în calitate de președinte de comisie. Și întotdeauna a apărat drepturile comisiilor parlamentare. Am avut foarte multe dezbateri aprinse la mm, reuniunea președinților de comisii și ar trebui ca toți colegii să fie conștienți de acest lucru. Și Și uh, oricum, uh, deși abia spre sfârșitul legislaturii ai ajuns președinte a conferinței președinților de comisii, întotdeauna te-ai luptat uh, și întotdeauna ai avut succes. A fost o mare plăcere să lucrez cu tine și cred că în calitate de persoană care nu este membru cu de plin în această comisie, dar eu am urmărit lucrările foarte de aproape, mai ales în domeniul um, uh, audiovizual și al uh, uh, difuziunii digitale și cred că datorită eforturilor tale s-au făcut foarte multe progrese în aceste domenii și vor rămâne uh, mărturie. Sper că va fi numit cineva care să te înlocuiască în mod adecvat și oricum uh, îți mulțumesc pentru tot ce ai făcut pentru această comisie și pentru întregul Parlament. Îți mulțumesc, Malcolm. Ajunge. Ajunge, spune doamna președinte. Am uitat să mă gândesc la toți consilierii și la tot staful ați făcut o muncă extraordinară, nu numai colegii de la PPE, pe care îi știu mai bine, dar știu pe mulți dintre colegii din staful de la celelalte grupuri politice, socialiști, liberali, verzi, cei din stânga. Și am avut uh, parte de foarte bună comunicare cu toți. Nu cred că se întâmplă așa în toate celelalte comisii parlamentare. Aici relațiile au fost foarte bune, și cu colegii și cu staful. Și dacă aș fi fost și cineva de la comisie astăzi aici, aș fi adresat mulțumiri, uh, mulțumesc, salutări tuturor colegilor. Am avut o recepție uh, unde reprezentanții comisiei au fost prezenți pe 17 martie și nu uit nici unitatea de cercetare care stă chiar în uh, fața mea. Uneori ei mă ajută și cu ordinea din birou, de altfel am aflat foarte multe lucruri datorită eforturilor lor. Ce faceți dumneavoastră este de adevărat prețios și ar trebui să fie luată în serios munca dumneavoastră și să fie folosită pentru că am făcut foarte multe propuneri și chiar și pentru audiere am putut să ne pregătim foarte bine datorită documentelor dumneavoastră. Acum, uh, la etajul 3, peste tot, putem să găsim aceste rapoarte și a fost o idee foarte bună cine s-a gândit să înființeze această unitate. Mulțumesc! Bun, și acum ajungem la capăt. Mulțumesc tuturor! Mulțumesc uh, și supleanților uh, care sunt astăzi prezenți și care i-au înlocuit pe cei care nu puteau fi astăzi aici. Celor care candidează vă urez mult succes în campania electorală, sper să fiți realeși, indiferent de grupul din care faceți parte, pentru că ați lucrat bine și avem nevoie de dumneavoastră aici. Good luck, bun șans și toate cele bune și gata, s-a terminat.